Dragi colegi, din păcate, încă o dată la începutul sesiunii noastre plenare trebuie să amintim despre victimele unui incident uh, terorist internațional ceea ce este, din păcate, un lucru foarte trist care ne acompaniază din ce în ce mai des. De data